Der Präsident! Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Ședința a fost reluată, procesul uh, verbal al uh, ședinței de ieri și textele adoptate sunt uh, la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu există obiecții, procesul verbal este adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi dezbate privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Articolul 122 din regulamentul de, pro- de procedură al Parlamentului European începe cu situația apărătorilor drepturilor și a militanților din opoziție în Cambodgia.